Mes chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună ziua. Vreți să-mi spuneți ceva, domnule Lundgren? Haideți. Mulțumesc. Vreau să spun ceva. Și vă rog să mă ascultați, să păstrați uh, liniștea. Sunt mulți dintre noi care ajung dimineața la timp și eu am venit aici uh, cu 5 minute înainte să înceapă votul. Eram pregătit să votez și la 5 minute după ce ar fi trebuit să înceapă votul, vine președinta și, și amicul dejun uh, în uh, sală. Și sunt încă oameni care intră în sală. Îmi cer scuze, dar asta este o lipsă de respect și o dovadă de aroganță față de cei care sunt punctuali. Dacă întâlnirea este anunțată pentru ora 9, apoi să înceapă la ora 9. Nu poți să vii la 5 sau 10 minute după ce ar trebui să înceapă votul. E o lipsă de respect, îmi pare rău. Monsieur Lundgren, je... Domnule Lundgren, am luat notă de observația dumneavoastră și de aceea începem de îndată. Haideți! Comunicarea președintei cu privire la deciziile coordonatorilor. Vă anunț că deciziile coordonatorilor uh, adoptate cu ocazia reuniunii din 20 uh, iunie au fost distribuite. Dacă nu sunt obiecții până la 12 și jumătate, deciziile vor fi considerate acceptate. Înainte să începem votul, avem un mesaj din partea interpreților. Interpret, vous pouvez nous votre... Stimați interpreți, vă rog să ne transmiteți mesajul dumneavoastră. Aveți cuvânt. Preții vă informează că din cauza conflictului social care are loc și pentru că nu s-a ajuns încă la nicio concluzie, reuniunea se va încheia la 12 și jumătate. Vă mulțumim. De travail des interprètes, il n'y aura pas d'interprétation après midi 30. Deci ideea este că după 12 și jumătate nu se vor acorda depășiri um, din partea interpreților. Vă mulțumim. Interpreții vă mulțumesc și ei. Și începem acum uh, votul. Știți că uh, vorbim uh, despre faptul că um, votul privind drepturile călătorilor au fost amânat și acum trecem la votul uh, privind um, raportul privind mobilitatea în Uniunea Europeană și începem imediat. Raportorul este domnul Uiheli. Întâi o să verificăm dacă avem o prezență suficientă. Haideți să testăm, să vedem dacă merge votul electronic. S-a deschis votul. Le vot est clos. C'est très bien. S-a închis votul. Sunt suficienți uh, socialiști, suficienți de la PPE, suficienți uh, de la Verzi și suficienți de la ALDE. Să începem, deci. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 26. Pardon, compromisul 2, spune președinta. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Îmi cer scuze, spune președinta. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Vom verifica. Supun la vot amendamentul 40. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar vom verifica. Supun la vot amendamentul 43. Vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul? Vreți să verificăm? Bine. Deschid votul la amendamentul 50. Je ferme le vote. S-a închis votul și este adoptat. Îmi cer scuze, este respins, spune președinta. un Am vrut să văd dacă v-ați trezit. V-ați trezit. Bine, dimineața asta. Amendamentul 50 este respins. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 53. Pentru.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 se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV 13 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 15. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 87. Uh, pentru? 87. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Com amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă,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 Envy 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, 26, îmi cer scuze, 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 127. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 132. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Să supunem la vot amendamentul 132. Je ferme le vote. Et il est adopté. S-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul 133. Pentru. 133, domnule Van den Camp. 133. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 138 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 28 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 140 pentru?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 Raportul este adoptat cu 31 de voturi pentru, două împotrivă. Voilà. Ah, Emily Joie is But we don't have Mr. Detjen, the rapporteur.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 Ismail, tu faci raportul? Bine. Allez, nous allons reprendre nos travaux. Reluăm uh, ședința, vă rog frumos. Ajungem acum la prezentarea de către Comisie a propunerii de înființare a unei autorități europene în domeniul muncii. După cum știți, în discursul său privind starea Uniunii din 2017, președintele Juncker a propus crearea unei autorități europene în domeniul muncii cu scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a regulilor Uniunii Europene în materie socială și uh, de muncă. Comisia Europeană și-a prezentat propunerea legislativă în primăvara anului 2018. Această autoritate a muncii ar putea să joace un rol foarte important în aplicarea regulilor sociale, în deosebi în domeniul transporturilor și, bineînțeles, uh, vorbim despre detașarea uh, conducătorilor auto, timpul uh, de odihnă și de condus, cabotajul și combaterea societăților um, Uh, de tip uh, cutie poștală. Acestea fac parte din uh, raport, din pachetul de mobilitate pe care l-am votat recent. Din acest motiv, comisia noastră s-a implicat în um, redactarea unui aviz pentru comisia MP, care este comisia responsabilă pe fond. Astăzi deschidem această dezbatere cu o prezentare care va fi făcută de Comisia Europeană și îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Bună ziua, domnule Liejoa! Donc je vais vous donner la parole pour 10 minutes pour que vous nisez. Vă dau uh, cuvântul timp de 10 minute pentru a ne explica axele mm, de lucru pentru această viitoare autoritate, după care deschidem uh, dezbaterea cu raportorul și raportorii din umbră. Domnule Liejoa, aveți cuvântul timp de 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. To present you the main line of uh, the proposal of the Commission, on the establishment of... Bună dimineața! Vă voi prezenta astăzi propunerea Comisiei în domeniul înființării unei autorități europene în uh, domeniul muncii. Aceasta este o propunere care face parte dintr-un context politic mai larg. În context de a promova nu doar piața internă, ci o piață internă corectă. care să asigure că oamenii au parte condiții echitabile și Comisia a făcut mai multe propuneri pentru a atinge acest obiectiv. Aveți mai multe obiective acum pe ecran, cum ar fi revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor, care a fost adoptată recent, de exemplu, revizuirea regulilor de coordonare în domeniul securității sociale. În două rânduri, în 2017, s-au luat măsuri în privința pilon de european al drepturilor sociale, care are scopul de a funcționa o piață a muncii care să funcționeze corect și bine. Și, evident, trebuie să menționez și pachetul pentru mobilitate 1. Dacă aș face un rezumat al pachetului pentru mobilitate 1, aș spune că este vorba de punere în aplicare. Și în martie 2018, am avut pachetul privind echitatea socială, din care face parte și crearea unei autorități europene în domeniul muncii, care va fi un instrument pentru punerea în aplicare. Nu voi prezenta foarte multe date, nu știu dacă este nevoie, mai este nevoie să fiți convinși de importanța mobilității transfrontaliere a forței de muncă. În 2017, mai mult de 17 milioane de oameni trăiau sau lucrau în altă țară decât cea de origine. Și în acest context, detașarea a crescut foarte mult, cu 68% din 2010 și până în 2016. Avem astfel o propunere legislativă de a crea o autoritate în domeniul muncii. Să începem cu ce este. Este vorba de o agenție? Da. Dacă veți analiza regulamentul de înființare, veți vedea principiile comune asupra cărora s-a convenit în 2012 de către instituții. Cred că este foarte interesant să vedem temeiul juridic al propunerii. Veți constata că sunt mai multe articole, 46, 48, 53, 62, care fac trimitere la coordonarea securității sociale și libertatea de circulație a lucrătorilor și, nu în ultimul rând, articolul 91, care se referă la politica în domeniul transporturilor din tratatul UE. Ați putea totuși să spuneți că da, dar în articolul 1 nu apare menționat transportul, ci doar o sferă de acoperire foarte largă care se referă la coordonarea sistemelor de securitate socială și la mobilitate. Este adevărat, am făcut acest lucru deliberat. Ni se pare că nu este bine să avem o listă finită. Cred că ar trebui să avem mai multă flexibilitate pentru a putea să ne adaptăm în timp. Și dacă veți examina considerentul 8 al propunerii, veți vedea că se face menționarea explicită a domeniului transporturilor, uh, și trimitere la articolul 71, avem legislație în domeniul social și referire la viitoarea lex speciales privind detașarea lucrătorilor. Voi intra în mai multe detalii când uh, descriu activitățile autorității. În primul rând, autoritatea va oferi acces facil la informații, punct care mi se pare foarte important. Ne vom asigura că lucrătorii și angajatorii înțeleg foarte bine care sunt drepturile și obligațiile fiecăruia. Cel de-al doilea obiectiv al agenției, al autorității, este de a întări mm, a întări pachetul de mobilitate și cea de-a treia de a întări cooperarea între state membre. Să începem cu ce ar putea presupune pentru transportul rutier toate acestea. Dar mai întâi, permiteți-mi să spun următoarele. În primul rând, autoritatea nu va prelua sarcinile autorităților naționale. Este responsabilitatea statelor membre să se asigure punerea în aplicare eficientă. Ceea ce înseamnă că autoritatea nou înființată va completa acțiunile luate statele membre. Cel de-al doilea punct, cu care poate nu veți fi de acord, este că autoritatea nu va avea un rol coercitiv. Este din nou o alegere intenționată. Noi credem că nu avem cum să impunem cooperarea. Cooperarea va avea succes doar dacă putem să arătăm care este valoarea ei. Și acum, pe scurt, despre însărcinări. Însărcinarea numărul 1. Accesul la informații. Și ce ar putea să însemne pentru transportul rutier? Permiteți-mi să vă ofer câteva exemple în primul rând să oferim informații și să le publicăm pe un portal unic digital. Orientări privind cum uh, se poate asigura conformitatea cu legislația rutieră. Am putea oferi și un ghișeu unic pentru a asista lucrători în domeniul transportului rutier. Cea de-a doua însărcinare, foarte importantă pentru punerea în aplicare, este că vom uh, oferi susținere autorităților naționale și să vedem din nou ce impact are asupra transportului rutier. Am putea, de exemplu, să promovăm împărtășirea de date și schimbul de experiență, am putea organiza întruniri de cooperare regulate cu autoritățile naționale. Cum spuneam, cooperarea este foarte importantă, inclusiv pentru punerea în aplicare și aici ar putea fi foarte util să avem o bază de date electronică pe care să o folosim pentru schimbul de date și cele, cele trei obiective se la rândul său foarte important pentru transportul rutier, se leagă de inspecții transfrontaliere care deja sunt cuprinse în pachetul, de, pachetul referitor la legislația în domeniul social. Ar trebui să știți totuși că doar jumătate din statele membre pot îndeplini obiectivul de șase inspecții coordonate. Astfel că vom acorda suport statelor membre pentru a organiza aceste inspecții coordonate. În general, agențiile au um, sarcina de a acumula experiență în domeniul respectiv și este foarte important de menționat că în domeniul transportului rutier legislația este extrem de complexă și statele membre pot avea interpretări divergente asupra acelui subiect. Deci, um, se va crea o înțelegere comună a legislației. Consolidarea capacității este de asemenea extrem de importantă, dacă vă reamintiți, în timpul negocierilor pentru pachetul de mobilitate 1, vedem o reducere a resurselor puse la dispoziție pentru punerea în aplicare și astfel am putea, prin această autoritate, să organizăm programe de training pentru cei care se ocupe punerea în aplicare a legislației. Sarcinile 6 și 7 sunt uh, un pic mai ad hoc în caz de criză. În ce privește guvernanța, doresc să sublinez două aspecte importante. Resursele autorității, după cum uh, propune Comisia, ar fi acestea. Considerăm că ar fi potrivit să avem 144 de angajați, un buget pe care l-am estimat la 51 de milioane de euro. Ar trebui să știți că suntem destul de optimiști în ce privește înființarea autorității și prevedem un buget pentru 2019, ceea ce înseamnă că putem să demarăm foarte repede activitatea și să lansăm agenția cât de curând. Cred că pentru comisie este important să să aibă o bună cooperare cu grupul părților interesate și să aibă un dialog cu partenerii sociali. Vom avea șase reprezentanți din partea sindicatelor și trei din partea mediului de afaceri. Grupul acesta va avea rol consultativ, deci va, uh, își va oferi părerea și sfaturile autorității. Am ajuns acum la ultimul slide din prezentarea mea. La început vă spuneam că propunerea a fost făcută pe 13 martie de către Comisie. Astăzi are loc un Consiliu EPSCO și președinția bulgară va prezenta un raport de progres care va fi discutat de către miniștri. După cum știți că la nivelul Parlamentului deja am demarat activitatea și a fost numit ca raportor domnul Lenars se plănuiește să se voteze în toamnă în Comisia EMPL, probabil în octombrie, ceea ce înseamnă că s-ar putea vota în plenară în acest an. Deci intenționăm să adoptăm pachetul în timpul acestui mandat parlamentar. Și după cum v-am spus, deja există un buget rezervat pentru 2019, deci suntem pregătiți pentru a începe pregătirile. A zice că acum totul depinde de ambiția președinției austriace de a ajunge la o abordare generală pe acest dosar. Și foarte important, de asemenea, am stabilit un grup consultativ care nu va negocia propunerea, ea va fi negociată de către Parlament și Consiliu. Dar grupul consultativ are scopul de a pregăti toate aspectele practice și operaționale pentru înființarea autorității. Acestea sunt principalele idei ale propunerii și suntem curioși să vedem dacă aveți întrebări și care este reacția dumneavoastră. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Liejoa, et j'ouvre tout de suite. Mulțumesc, domnule Liegeois. Deschidem direct discuția cu domnul Ismail Artub, care îl înlocuiește pe raportorul nostru, ce n-a putut să ni se alăture. Aveți cuvântul. Morning, thank you very much. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult. Raportorul este colegul meu, Mihail Decen, care nu poate fi astăzi aici, astfel că voi prezenta eu lucrarea sa și voi face acest lucru în germană. În primul rând, Doresc să mulțumesc reprezentanților Comisiei. Stimați colegi, în primul rând, Din păcate, domnul Tătien nu poate fi aici, deoarece trebuie să fie prezent la altă comisie, unde are o întâlnire în același timp privind Europa Socială. În ce privește chestiunile sociale și crearea de locuri de muncă și rolul noi autorități, ne punem întrebarea cum putem crea o Europa echitabilă pentru lucrători și pentru angajatori. Anul trecut, domnul Juncker a menționat acest subiect. A întrebat, de exemplu, de ce există o autoritate în domeniul bancar, dar nu una în domeniul muncii pentru a ne asigura că avem o perfectă echitate a pieței muncii. Și acum că în Comisia Trans a luat această inițiativă împreună cu Comisia Ample, putem să analizăm chestiunea autorității în domeniul muncii. În ce privește pachetul privind mobilitatea, vedem că avem mai multe modalități prin care se pot îmbunătăți condițiile de lucru ale șoferilor de camioane, de exemplu. Dar trebuie să fim atenți la cum se poate pune în aplicare, cum se pot pune în aplicare diferitele propuneri pe care le avem acum în lucru. Evident că aici autoritatea în domeniul muncii va avea un rol foarte important și din punct de vedere al transporturilor, cred că trebuie să fim activi în această privință. Controlele care se efectuează în domeniul transporturilor au tot felul de condiții speciale, diferite de cele din alte domenii, cum ar fi cel al construcțiilor. Momentan, autoritățile nu au foarte mult marjă de libertate în ce privește controlele pe care le pot efectua, mai ales când analizăm noi tipuri de Uh, regim de funcționare, companii care au doar o cutie poștală în loc de sediu și așa mai departe. Cred așadar că este esențial să avem cooperare între autoritățile naționale și să existe contact între toate părțile implicate. De asemenea, este important ca șoferii de tir să fie informați de drepturile lor și ca partenerii sociali să fie implicați pe tot parcursul procesului. Există nenumărate probleme la diferite niveluri, de aceea este important ca autoritatea să poată acționa într-o sferă destul de largă de aplicare. Nu dorim să aducem atingere atribuțiilor autorităților naționale. Și suntem de părere că data de 6 septembrie care a fost vehiculată este foarte importantă și că 12 septembrie este termenul limită pentru amendamente. Totul este în regulă și am dorit ca în octombrie să, mută, să votăm în comisie. Am dorit din nou să mulțumim tuturor celor care au muncit la acest proiect din Tran și Ample. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, chociażby z racji tego, że skrót agencji... Domna Lukaszenska. Vă mulțumesc. Ce îmi place foarte mult este că acronimul agenției este același cu cel pentru numele meu și anume ELA. Sper că agenția îi va ajuta pe toți cei care au nevoie de informații și că nu va fi niciodată împotriva cuiva, că va susține întotdeauna piața unică și libertatea de circulație, că va apăra valorile Uniunii Europene Eu cred că este nevoie de o astfel de agenție. Și înțeleg că este și o decizie la nivel politic. Toate obiectivele pe care ni le-a prezentat Comisia, cum ar fi accesul la informație, crearea unui portal digital, formările, consultarea, susținerea autorităților naționale și așa mai departe, sunt necesare. Mulți antreprenori, dar și mulți cei care efectuează controle, au nevoie de informații privind legislația europeană pentru a ști ce este permis și ce nu este permis în diferite state membre și în ce fel să procedeze pentru a se asigura că sunt în conformitate cu legea și că nu vor avea de plătit amenzi. Așa văd eu activitatea agenției. Nu doresc să repet ce s-a spus deja, dar am o întrebare. Nu vă îngrijorați că agenția va face aceeași activitate cu alte agenții? Nu credeți că va aduce atingerea competențelor autorităților naționale? Poate Comisia să ne spună unde va avea sediul agenția? Ați ales deja un stat membru? sau statele pot să candideze pentru a găzdui agenția. În concluzie, evident, așteptăm avizul Așa am dorit să știm ce va conține avizul. Probabil că vom trimite amendamente. Dacă agenția va fi înființată, piața muncii va avea de câștigat, la fel și antreprenorii și lucrătorii și dorim să fie benefic și pentru legislația europeană. La parole est à vous. Domnul Slodowski. Uh, ja bym chciał się wypowiedzieć nieco bardziej sceptycznie niż moi. Vă mulțumesc foarte mult. Eu uh, sunt mai sceptic decât colegii mei. Înțeleg că va, mie îmi se pare că va fi un fel de poliție a muncii. dacă statele membre pun în aplicare legea, de ce avem nevoie de încă o autoritate care să aibă același, aceeași însărcinare. Am mai discutat despre autoritate când am vorbit despre diferite dosare. Autoritatea a mai fost menționată iar eu sper că nu va fi înființată, nu văd vreo justificare pentru a avea o astfel de agenție dacă ținem cont de principiul subsidiarității. Toate chestiunile legate de transport de obicei se rezolvă la nivelul statelor membre. Avem și cooperare între statele membre și, în plus, a fost menționată și de reprezentantul Comisiei nu este nevoie ca o nouă autoritate să inițieze această cooperare, deoarece ea deja există. Și avem și inspecții în domeniul muncii la nivel național. Nu dorim să renunțăm la aceste competențe și să le oferim unei autorități europene. Credem că, că înființarea agenției presupune și costuri mari din partea statelor membre și credem că nu este foarte clar care sunt competențele și domeniul de întindere a competențelor noi autorități. Credem că există posibilitatea de a extinde competențele în urma unei evaluări. Și nu este nicio îndoială că noua agenție va încerca să aibă cât mai multe competențe, deoarece așa se întâmplă întotdeauna. În plus, aici discutăm de politici care nu ar trebui să fie armonizate, cum ar fi structura remunerației. În concluzie, propunerea Comisiei este o încercare de a rezolva problema birocrației creată chiar de propriile directive. Se încearcă crearea unui nou organ care să rezolve această birocrație care provine chiar de la comisie. Deci eu nu văd care ar fi uh, scopul unei astfel de agenții. Singurul lucru care îmi place este acronimul, acronimul noi agenții și anume ELA. Am o întrebare adresată comisiei. Și anume, ce beneficii credeți că vom avea pentru IMM-urile din domeniul transportului? Care vor fi beneficiile? Mai puțină birocrație, a completa formularele mai ușor sau, din cont, că credeți că vom avea de a face mai multă birocrație? Care vor fi costurile pentru statele membre? Este vorba de costuri opționale sau nu? Autoritatea va avea rol doar de coordonare sau va prelua din competențele, compet, competențele inspecțiilor naționale. Și doresc să știu și mai multe despre sediul agenției. Shadow. Domnul Dodotski, eu sunt raportor din umbră. Uh, domnule Liejo, vă mulțumim pentru prezentare. E un subiect care merită într-adevăr să se bucură de, de atenția noastră, pentru că dacă agenția va fi creată, trebuie să fie una eficientă. Și spun asta pentru că în sectorul rutier avem 2 uh, milioane de mașini pe drumurile europene în fiecare zi, ceea ce înseamnă concret că trebuie să găsim întrebările corecte pentru a rezolva problema. Și aici avem o problemă pe fond, domnule Liejoa, pentru că trebuie să găsim și răspunsul. Eu sunt pentru această agenție, trebuie creată și trebuie să ne asigurăm că <clears throat> are un impact mare și că este eficientă. Prima întrebare pe care mi-o pun este dacă, să spunem, un guvern nu vrea să coopereze, ce se întâmplă cu guvernul respectiv? Sau cu Agenția Națională a țării respective? Concret, ce se întâmplă? Vor exista sancțiuni? Pentru că deocamdată nu știm nimic în acest sens. Asta ar fi prima mea întrebare. A doua întrebare, care mi se pare importantă, pentru că e ceva ce n-am înțeles. Este o vorba de o agenție care reia alte agenții pe care le cunoaștem, care sunt restructurate? Avem Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate, OSHA. Vorbim despre o restructurare a acestei agenții? Pentru că avem totuși trei mari agenții. Cea pentru siguranța și sănătatea la locul de muncă, apoi avem Fundația Europeană pentru Formare, cu care am vrea să știm cum o să colaborați, și la fel și cu Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă. În ce fel vor fi coordonate toate aceste structuri? Ne-ați spus apoi că această agenție are legătură cu ocuparea forței de muncă. Și întrebarea mea concret ar fi, cum veți face acest lucru în state în care agențiile responsabile cu ocuparea forței de muncă sau inspectorii muncii au suferit reduceri bugetare și concedieri masive în ultimii ani? Cum putem lucra cu instrumente care practic nici nu mai există în cea mai mare măsură în statele membre? și cred de asemenea că această agenție nu trebuie să se limiteze la a juca rolul unei platforme unde au loc schimburi de bune practici. Nu e deloc relevant așa ceva. Nu ne interesează schimburi între experții naționali. Eu cred că tocmai importanța acestei agenții este să se asigure de implementarea legislației europene. Asta e rolul agenției și am vrea să știm cum va face acest lucru, care sunt posibilele sancțiuni și cum va verifica respectarea acestor prevederi. Și în încheiere încă ceva. Comisia vede această agenție ca un fel de mediator între angajatori, sindicate și așa mai departe. Dar eu am o problemă aici. Dacă există persoane care lansează alerte în cazul uh, companiilor. Cine va, îi va apăra? Cine va arbitra aceste situații? Agenția? Cum se va întâmpla acest lucru? Și apoi aș vrea să știu cum va reuși agenția să exercite un control concret. Pentru că aici vorbiți despre statele membre și încrederea pe care le acordați, lucru cu care n-am nimic împotrivă, dar la un moment dat agenția aceasta nou creată trebuie să aibă și un rol de control. Și aici nu înțeleg exact cine va fi responsabil cu controlul, având în vedere că statele membre s-au ocupat de asta până acum și nu văd de ce renunța începând de mâine. Bun. Eu nu vreau să avem o agenție prezentă pentru nimic doar ca să mai creăm o agenție. Până la urmă, asta e drama agențiilor și, domnule Eliejo, sigur că noi o să vă ajutăm, dar trebuie ca această agenție să aibă un rol concret și să fie eficace. Trăim acum o perioadă de revoluție tehnică și digitală, lucrurile vor evolua și, evident, din această perspectivă, odată la trei ani trebuie să revedem misiunea agenției uh, pentru a alinia la evoluția tehnologiei. Bun. Doamna Bilbao are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Am cerut să intervin S-ar putea să mă fi și înșelat. În orice caz, vreau să mulțumesc pentru explicațiile primite cu privire la ce înseamnă Autoritatea Muncii Europeană. Până la urmă vorbim despre structuri și agenții necesare, însă am mai multe semne de întrebare în ceea ce privește competențele care trebuie să existe la nivelul acestei agenții și care n-au fost deocamdată, cel puțin descrise de comisie. Să vă spun care sunt acestea. În ceea ce privește transportul, de exemplu, avem raportul detașării lucrătorilor, unde se menționează un mecanism referitor la cerințele ca autoritățile naționale sau statele membre să poată solicita uh, altui stat membru. Deci cerințele care pot fi adresate. Există un termen, există un mecanism care se folosește pentru solicitarea de informații și am impresia că, având în vedere că vorbim de un mecanism ad hoc între state, nu știu în ce măsură va interveni competența autorității pe care o creăm în acest sistem. Și în al doilea rând, dumneavoastră n-ați menționat nimic cu privire la pilonul social menționat în declarația de la Gothenburg din noiembrie 2017, unde, pentru prima dată, lucru care mă și bucură, există o listă de recom- sau s-a creat o listă de recomandări pentru statele membre Există un pilon social cu aceste recomandări și am vrea să știm care vor fi competențele pe care dumneavoastră le veți asuma cu această agenție în domeniul pilonului social. În pachetul mobilitate s-a menționat acest uh, dublu sistem care acum pare să regăsească în diverse rapoarte și având în vedere obiectivele, accesul la informații, un acces mai facil la informații, informații referitoare la Uh, ocuparea forței de muncă din fiecare stat și din fiecare sector. Când se vorbește de cooperare, ce fel de cooperare, ce vizează această cooperare? Eu sunt pentru. Vreau ca în toate pachetele de transport să avem ghișeu unic și agenție europeană. Asta am susținut de fiecare dată. Și acest raport cu transportul de care vorbim este singurul în care nu s-a menționat sau nu s-a acceptat crearea unei agenții care este necesară nu se poate să-și asume sarcinile autorităților naționale. Însă am vrea să știm cum se realizează colaborarea cu aceste agenții naționale și exact pe ce domenii. Și am vrea de asemenea să știm ce capacitate are de a cere ceva de la diferiți factori. Din punctul meu de vedere, eu cred că trebuie să creăm o autoritate europeană care să facă mai mult decât să colecteze informații și să faciliteze cooperarea. Trebuie să aibă o responsabilitate, trebuie să poată cere respectarea legislației. Trebuie să se meargă mai departe. Dacă nu, o să avem o autoritate care va fi un depozitar de informații, nu va putea cere nimic, statele membre nu vor avea nicio obligație și când un lucrător european vrea să apeleze la această agenție, nu va avea posibilitatea să obțină un răspuns care să îi ofere securitate din punct de vedere al um, legislației europene. De aceea eu cred că trebuie să mergem dincolo de competențele pe care le-ați descris dumneavoastră pentru această agenție europeană. Nu știu dacă ați avut în vedere acest lucru, poate v-ați gândit și pe urmă l-ați eliminat, dar mi-ar plăcea să-mi dați detalii. De ce n-ați mers mai departe? Uh, Credeți că ar trebui să se meargă mai departe? V-ar plăcea să mergem mai departe? Noi în Parlament vă putem ajuta în acest sens pentru a, a reuși să consolidați un pic structura acestei agenții? Mulțumesc, doamna Bilbao. Doamna Rovodalon. Si, madame la présidente. La... Mulțumesc, doamnă președintă. Propunerea comisiei rezultă în urma unei lupte intense a Parlamentului pentru a apăra mai bine drepturile lucrătorilor și a aplica mai bine pilonul social, fără presiunea constantă pentru a duce mai departe Europa Socială, propunerea aceasta n-ar fi apărut. Prin urmare, din acest punct de vedere, suntem mulțumiți. În ceea ce privește propunerea Comisiei, Intrarea în vigoare este propusă la finele acestui an, astfel încât, încât anul viitor autoritatea să poată funcționa. Vi se pare o propunere realistă, având în vedere volumul mare de acte legislative de la finele acestui mandat. Sectorul transportului este în sfera de uh, răspunderea acestei agenții, dar totuși nu există prea multe detalii cu privire la competențele acestei agenții în sector și mă arătur într totul afirmațiilor doamnei Bilbao în acest sens. Cum o să putem, putem face legătura între această autoritate și gestionarea Registrului European al Transportatorilor Europeni, în forma actuală, autoritatea nu poate uh, să oblige autoritățile naționale să facă nimic. Cred că ar trebui să ne gândim că această autoritate necesită capacitatea de a impune decizii autorităților naționale în cazul în care există un conflict între aceste autorități sau acestea nu respectă termenul pentru partajarea informațiilor pe care vrem să-l definim în pachetul mobilitate. Deci, ne bucurăm de acest text, dar trebuie totuși să fie consolidat și să capete consistență ca să fie cu adevărat funcțională această agenție. Mulțumesc, domnul Bar, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Cu toții știm că este un uh, text foarte important. Am auzit asta din partea colegilor care au intervenit înaintea mea. Cred că, în special în sectorul transportului, avem nevoie de această plusvaloare, însă există și riscul ca această autoritate să se trezească cu prea multe sarcini. Și, așa cum au spus și alți colegi, problema va apărea în momentul implementării, pentru că nu au competențe și abilități în acest domeniu. Și aici cred că va apărea problema și se va dovedi că agenția aceasta este un tigru de hârtie. Trebuie să-l, să-i mai punem niște carne pe oase. Prin urmare, intervenția mea este în același sens cu al doamnei Delis. Cum putem să ne asigurăm că există o bună cooperare între această agenție și cele care există deja? V-ați gândit la asta? Vor coopera? Vă prelua o parte a sarcinilor? Care va fi impactul practic? Și cum intenționați să colaborați cu autoritățile naționale competente în domeniu? E foarte important răspunsul la această întrebare. Sunt un pic dezamăgit, dacă am înțeles eu corect, pentru că trebuie să avem în vedere competențele naționale, dar sigur, astea nu sunt puse sub semnul întrebării, ele rămân centrale. Trebuie doar să vedem dacă și agenția are competențele naționale pentru a obliga statele membre să facă anumite lucruri. Dacă nu, vorbim de o agenție destul de slabă. Dacă ne uităm la întregul pachet și la sarcinile autorităților, eh, vedem că noi ne-am luptat foarte mult pentru ca acestea să nu aibă doar rol de mediator. Trebuie să existe și abilități de implementare. Era până la urmă are ultimul cuvânt de spus aici. Prin urmare, aspectele acestea legate de implementare sunt foarte importante. Mulțumesc, domnul Riche. Vreau să intru și eu în această dezbatere privind agenția cu o întrebare pe care vreau să o adresez Comisiei. În măsura în care nu vorbim despre competențele Uniunii în acest domeniu, conform tratatelor, există posibilitatea oricare ar fi propunerile care ar putea veni din partul Parlamentului, există posibilitatea de a da competențe uh, acestei agenții în acest domeniu? Am ascultat uh, propunerea Comisiei cu mare atenție și respect în totalitate tratatele, deci în acest sens este o propunere prudentă, vorbește de documentare, schimb, coordonare, dar în niciun caz o astfel de agenție nu poate să aibă competențe de arbitraj, să oblige statele membre sau și mai mult să impună sancțiuni. Mă înșel sau uh, poate tratatele permit să mergem către măsurile concrete menționate de colegii care au intervenit înaintea mea. Mulțumesc, domnule Riche. Văd că nu mai vrea nimeni să intervină. Da, s-au pus foarte multe întrebări, domnule Riche, așa că aveți cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc. În primul rând, apreciez răspunsul în mare parte pozitiv primi din partea deputaților. Sigur că au fost puse întrebări și făcute observații în mai multe direcții, toate referitoare la consolidarea rolului agenției. O să încerc să trec prin fiecare punct menționat de dumneavoastră. În primul rând, dacă poate exista o suprapunere cu alte activități. Există două aspecte de menționat aici. În primul rând, există multe activități care vor ține de uh, răspunderea acestei autorități activități de care se ocupă colegii noștri de la Digi Ocupare. Există, de exemplu, platforma pentru munca nedeclarată, grupul de experți pe detașarea lucrătorilor. Toate aceste activități vor ține acum de competențele acestei autorități și sigur că lucrurile pot fi îmbunătățite Uh, dacă totul se gestionează de la același nivel. În ceea ce privește posibilele suprapuneri cu competențele autorităților, acestea nu ar trebui să existe, pentru că autoritățile naționale și statele membre vor fi principalele responsabile de implementare și această agenție va va contribui la coordonarea activităților. Avem discuții de genul acesta și cu Consiliul, dar dacă vreți să vorbim despre abordarea comună din 2012, uh, care a fost stabilită între cele trei instituții, uh, decizia respectivă trebuie să fie luată de statele membre. Am luat notă de comentariile rezervate ale domnului Sovoschi. Ne-ați spus că uh, nu e nevoie de cooperare între statele membre pentru că există deja o cooperare care funcționează foarte bine. Dacă uh, ați fost atent la prezentarea mea, ați văzut un punct care arată că acest lucru nu este într totul adevărat. De exemplu, statele membre, dacă trebuie să organizeze șase uh, verificări coordonate care implică cooperarea între statele membre, nu toate statele membre se implică în această activitate. Deci, plus valoarea este mare pentru companii, pentru IMM-uri, pentru că ce încercăm noi să facem este să creăm un sistem de implementare mai inteligent pentru a reduce, pe de o parte, povara la nivelul companiilor, simplificând uh, povara administrativă și încercăm și să creăm uh, o metodă de implementare mai eficientă, mai inteligentă, îmbunătățind exact această cooperare între statele membre. Doamnă președintă, și dumneavoastră m-ați bombardat cu un set destul de constant de întrebări. În primul rând, ce se întâmplă dacă statele membre nu vor să coopereze? Cum am spus în prezentarea mea, nu există o, competen- o concurență, uh, nu există competențe coercitive la nivelul agenției. Însă aș vrea să semnalez ceva. Dacă vă uitați uh, atent în proiectul de regulament, vedeți că dacă de exemplu, statele membre refuză să participe la, control, la proceduri de control comune, trebuie să justifice acest lucru, trebuie să fie un refuz întemeiat ceea ce arată că nu există puteri coercitive adevărate la nivelul autorității. În ceea ce privește relațiile și impactul asupra celorlalte agenții, nu există un astfel de impact direct, însă este clar că autoritatea trebuie să coopereze cu o serie de alte agenții și Așa cum am arătat și în prezentarea mea, am creat deja un grup de conciliere care funcționează încă de la începutul agenției și în acest grup sunt reprezentate statele membre, diversi factori interesanți și mai ales agențiile deja existente, tocmai pentru a vedea cum se poate facilita această cooperare odată ce autoritatea va fi înființată. Ați menționat probleme legate de resurse în statele membre și e adevărat, e un lucru pe care l-am arătat și în studiul de impact pe pachetul Mobilitate 1 și până la urmă asta este răspunderea tuturor, fiecărui stat membru, dar cel puțin agenția aceasta va permite o mai bună utilizare a resurselor, chiar dacă ele sunt în scădere, resursele din statele membre. O agenție nu trebuie să fie neapărat uh, fixată în timp, trebuie să evolueze și asta face parte din propunerea de regulament sub forma unei revizuiri la 5 ani după ce agenția a fost înființată. Acestea fiind spuse, evoluția nu înseamnă că lucrurile trebuie să fie neclare și ambigue la momentul demarării acțiunilor. Ați văzut considerentul 8 în această propunere. Noi, în directoratul nostru, am intenționat cu acesta să dăm o uh, indicație foarte clară cu privire la domeniile în care agenția poate interveni. Regulamentul 1071 privind accesul la profesie se referă la lupta împotriva companiilor fictive, apoi în domeniul social, în pachetul Mobilitate 1, avem un sistem de cooperare între statele membre cu sistemul AMI și autoritatea va putea să aducă o plus valoare în ceea ce privește cooperarea. Question, uh, quel est le, je dire un peu le, le pouvoir de l'agence? Apoi a fost o întrebare legată de prerogativele agenției, având în vedere că competențele Uniunii nu sunt uh, foarte puternice în acest domeniu. Cred că trebuie să facem distinția între domeniul social, care ține de competența colegilor de la Digi Amploa. Este o competență partajată între statele membre și Uniunea Europeană. Și uh, aici uh, ne regăsim într-o idee de cooperare. Pe de altă parte, însă, există și uh, alte aspecte diferite. Există o competență exclusivă a Uniunii Europene, o competență foarte puternică, Așa că, din acest punct de vedere, putem să avem în vedere o competență relativ puternică a autorității. Aș spune că este vorba despre o alegere politică și vroiam să răspund uh, și doamnei Bilbao. Am luat notă de dorința dumneavoastră. La fel îi răspund și colegei uh, Rofodalno. Ați vorbit uh, despre dorința dumneavoastră de a da mai multe competențe și un uh, caracter coercitiv um, activității agenției. Aceasta este o dezbatere instituțională între Consiliu, Parlament și Comisie și în urma acestei dezbateri va reieși care este echilibrul cel mai potrivit. Mulțumesc foarte mult, domnule Liejoa. Suntem acum încă în faza de discuții și vom uh, ne vom aloca timpul necesar pentru a detalia aceste agen, această agenție, dar nu vom face altceva până în luna septembrie. Așadar, avem ceva timp la dispoziție ca să ne gândim. Mulțumim foarte mult Comisiei pentru această prezentare. Acum vom face o pauză, pentru că suntem, uh, am terminat un pic cam repede. Bine, nu cu mult mai repede. Avem o pauză doar de 20 de minute. Dar după aceea, stați un pic, ascultați-mă cu atenție. La ora 11 va începe o ședință cu ușile închise. Vom avea un schimb de opinii cu comisara noastră, doamna Bulci, și vom discuta despre chestiuni care țin de buget, pachetele de mobilitate și așa mai departe. Deci, la ora 11, în această sală, cu ușile închise, în camera. Bineînțeles, uh, toți deputații sunt invitați să participe. Deci ne revedem în 20 de minute. C'est hors caméra. Caméra.